alt raport special al Curții de Conturi, numărul 7 per 2020, implementarea politicii de coeziune și dau cuvântul domnului Pietro Russo de la Curtea de Conturi. Domnule Russo, sunteți conectat? Can you hear me? Si. Mă auziți? Șapte minute. Gracias. Madam Chair, doamnă președinte, domnule raportor, membrii ai Comisiei pentru Control Bugetar. Vă mulțumesc mult pentru invitația dumneavoastră și pentru interesul pe care îl arătați vis-a-vis -vis de munca noastră de audit. Îmi face plăcere să vă prezint astăzi raportul special 7-2020, costul uh, punerii în aplicare a, a politicii de coeziune. E vorba despre costurile care trebuie să fie achitate din bugetul Uniunii Europene pe perioada 2014-2020. Din păcate, sunetul este de foarte proastă calitate. We consider that our findings and conclusions from this audit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 din nou, calitatea sunetului este slabă. Lying available data on cost enable analysis and taking decisions on legislation and on some simplifying rules. In order to answer these questions, we assessed and evaluated commission procedures pentru a răspunde, la to- a răspunde la toate aceste întrebări, am evaluat datele uh, primite din partea DG Empl, Regio și Buget și am auditat de asemenea situația din 5 state membre. Pentru a corobora datele noastre, am organizat două sondaje uh, la nivel de state membre. Am transmis aceste chestionare uh, administrațiilor implicate din aceste state membre. În același timp, am revizuit uh, toate studiile cu privire la costurile aplicării politicii de coeziune și uh, măsurile de simplificare. Pe ansamblu, două mesaje reies din auditul nostru. În primul și în primul rând, costul aplicării acestei politici este scăzut cel puțin cel prezentat de, că, de către Comisie. Dacă e să ne raportăm la alte, fond, la alte programe finanțate de UE sau de instituții internaționale. În al doilea rând, am ajuns la concluză, concluzia că datele colectate de către comisie nu sunt suficient de clare, de coerente, de consecvente și, prin urmare, aceste date nu pot fi folosite pentru a uh, Uh, stabili măsuri simplificate de punere în aplicare a fondurilor pentru politica de coeziune. Activitățile noastre au arătat că activitățile comi- că uh, Comisia Europeană raportează anual uh, pe tema costurilor de aplicare a politicii de coeziune. Dar datele uh, cuprinse în aceste rapoarte sunt uh, incomplete, singurele complete fiind cele administrative. Datele folosite de către Comisia uh, Europeană nu erau nici coerente, nici consecvente uh, și nici suficient de solide. Dar, în ciuda faptului că datele colectate sunt uh, de o mai proastă calitate, considerăm totuși, pornind de la o marjă de, de eroare, că aceste date ne arată o imagine clară, uh, uh, cât de cât clară și uh, conform acestei imagini, costurile implicate de aplicarea politicii de coeziune sunt într-adevăr mai scăzute decât costurile implicate de aplicarea altor programe similare. Comisia Europeană a venit cu o serie de propuneri de simplificare pentru perioada următoare de finanțare. Dar în, în crearea acestor reguli, considerăm că Comisia nu a, a, a nu, nu a venit nu a reflectat suficient, respectiv aceste măsuri nu sunt suficient de solide. Tocmai de aceea venim cu câteva uh, recomandări. Dorim, în primul și în primul rând, ca la începutul perioadei de programare, Comisia să transmită statului membru un anunț cu privire la studiul uh, costurilor de aplicare care trebuie să fie uh, creat. În al doilea rând, Uh, Comisia Europeană trebuie să spună clar care sunt datele de care are nevoie și până la ce dată. În al treilea rând, Comisia Europeană trebuie să, să urmărească, uh, să, să ajute uh, statele membre în consolidarea acestor date și, în al patrulea rând, Comisia Europeană trebuie să se asigure că calitatea datelor furnizate este într-adevăr înaltă. De asemenea, recomandăm evaluarea materializării uh, costurilor estimate. Uh, comisia, spre exemplu, ar trebui să măsoare pentru perioada 2014-2020 efectul uh, și să analizeze măsurile de simplificare odată ce programul de punere în aplicare este suficient de a ajuns într-o etapă de, de Uh, suficient de înaintate. De asemenea, re recomandăm uh, DG-urilor Comisiei uh, Europene să examineze practicile administrative din statele membre. Asta până și pe perioada de programare 2014-2020. Asta pentru a elimina exemplele ineficiente uh, Uh, exemplele ineficiente de uh, practici uh, administrative. Doamnă președinte, domnule raport, stimați membri ai comisiei, vreau să închei prin a mulțumi echipei de audit și vă spun că stau la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebare sau clarificare. Vă mulțumesc pentru atenție. Ruso, pasamos la ponente. Mulțumesc, domnule Ruso. Trecem la doamna raportor Viola von Cramon. Două minute. I have started already before. Mulțumesc. Uh, uh, în intervenția precedentă mă referisem uh, deja la acest raport, dar permiteți-mi totuși să adresez câteva întrebări. În primul și în primul rând, în raport se spune că s-a făcut un asan, a, a, sondaj cu privire la obținerea și cole, colectarea și diseminarea informațiilor la nivel de administrații. Uh, 131 din peste 500 de autorități din statele membre au oferit răspunsuri la acest chestionar. De asemenea, uh, dintre instanțele de audit superioare, doar 15 au uh, participat la acest uh, sondaj. De ce? Poate pentru că aceste administrații n-au colectat date? Care este părerea dumneavoastră? A doua întrebare. Mă uit la aliniatul 28 uh, și uneori toate costurile au fost finanțate prin uh, asistența tehnică. Care poate să fie motivul pentru asta? Poate că este o problemă în statele mai mici membre care au uh, administrații mai mici ca dimensiuni. Să fie asta cauza? Sau dacă statele membre nu au capacitatea de punere în aplicare, atunci ce anume putem face pentru a le ajuta? A treia întrebare acum. În curând uh, va începe ciclul uh, CFM și în același timp uh, programele New, uh, New, Next, EU, Next Generation EU uh, vor fi demarate. Vă, credeți că statele membre au capacitatea administrativă necesară pentru a acoperi ambele uh, tipuri de finanțări? Mulțumesc! Des. Mulțumesc, José Manuel Fernández. Está conectado? No. Sandor Ronay. Nu e conectat, trecem la Sandor Ronay. Thank you very much. Can you hear me? Can you... Mulțumesc, mă vedeți, mă auziți? Da, puteți să continuați. Mulțumesc. tagállamokkal és a parlament. Um, Comisia Europeană a dorit uh, de mult timp uh, să simplifice procedurile. Da, toată lumea vrea să uh, luptă, toată lumea luptă pentru simplificare, dar simplificarea se lasă așteptate. Prin urmare, cred că simplificarea nu poate să fie unicul nostru obiectiv. Trebuie să ne asigurăm că avem o eh, politică de coeziune eficientă în adevăratul sens al cuvântului. Trebuie să eliminăm obiectivele contradictorii și, în același timp, trebuie să ne asigurăm că programele funcționează simplu și clar. Avem nevoie de asemenea eh, avem nevoie de asemenea de informații despre programe. În același timp, trebuie să, pro- să prevenim irosirea fondurilor și, în plus, bineînțeles, uh, cazurile de fraudă. Biro- birocrația are un rol uh, esențial și la nivel european și la nivel național. Iată de ce avem nevoie de uh, proceduri simplificate și armonizate care să fie incluse într-un regulament. Acum, în încheiere, aș spune că trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în afara Uniunii Europene. Bine, nu, nu trebuie să începem să analizăm fiecare tranzacție în parte. am putea să facem uh, controle mai largi. Gracias, Pierre Carleskin. Mulțumesc, Pierre Carleskin. Nu este conectat? Nu e conectat. Bine. Din partea comisiei dăm cuvântul domnului Nicola de Michelis. Muy bien, tiene dos minutos. Muy bien, tiene dos minutos. Yeah, thank you, Madam Chair. Uh... Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, Curții de Conturi de asemenea. Raportul e unul de calitate și cuprinde niște vești bune pe care trebuie să le subliniem. Ei, în primul și în primul rând, costul gestiunii uh, politicii de coeziune este mai puțin de 3%, adică mai puțin decât în cazul programelor similare europene sau internaționale. Iată, un rezultat interesant și pozitiv, bineînțeles. Celălalt mesaj interesant care reiese din acest raport este acela că majoritatea marjelor pentru îmbunătățirea eficienței și, a, uh, și pentru scăderea costurilor se găsesc în statele membre. Iată de ce Comisia a acceptat întru totul recomandările făcute de către Curtea de Conturi. Asta pentru îmbunătățirea Uh, colectării de date. Uh, bineînțeles, uh, toate demersurile noastre vor fi făcute alături de statele membre. De asemenea, ni se indică necesitatea utilizării bunelor practici. Bineînțeles că le vom folosi. Raportorul vorbea despre Uh, capacitatea administrativă și întreba dacă aceasta este o problemă. Da, bineînțeles că este și despre asta vom discuta uh, cu statele membre atât când vine vorba de politica de coeziune, cât și când vine uh, vorba de fondul de relansare economică. Întotdeauna acest subiect a fost unul primordial pentru noi. Mulțumesc, Pietro Russo. Tiene... Mulțumesc. Domnule Pietro Russo, vă mai acord două minute dacă doriți să comentați la ce au spus uh, uh, membrii. Ok. Grazie, signora Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a răspunde întrebărilor doamnei raportor, dați-mi voie să vă spun că Autoritățile care nu au reacționat la chestionarele noastre, să știți că nu sunt chiar atât de multe. Sau procentul nu e chiar rău. De fapt, răspunsul la întrebarea dumneavoastră se găsește chiar în uh, deficiențele pe care le-am subliniat în raportul nostru. Spre exemplu, spunem în raportul nostru că adeseori administrațiile naționale care se ocupă de gestiunea programelor nu au dreptul să ofere informații cu privire la uh, costurile acoperite uh, uh, de asistența tehnică. De fapt, nu includ costurile acoperite prin asistența tehnică la capitolul costuri administrative. Deci, iată, există proceduri, procedura aceasta care este de asemenea neconstructivă. Asistența tehnică, să știți că a fost întotdeauna un subiect sensibil în contextul fondurilor structurale. Asta pentru că nu e, tocmai pentru că nu e ușor să calculezi uh, cheltuielile și costurile. Dar, după cum spunem noi în raportul nostru, la final, statele membre au posibilitatea de a nu utiliza toate fondurile care ar putea fi folosite pentru asistența tehnică, statele membre ar putea folosi, pot opta pentru folosirea acestor fonduri la capitolul cheltuieli operaționale. Dar, în orice caz, pentru următorul CFM avem o nouă regulă, o nouă regulă sau noi reguli. se introduce acea rată pau- paușală pentru costurile uh, cu asistența tehnică. Și cred că această regulă va rezolva problema. Cred că problemele pe care le-am identificat uh, noi aici uh, se vor uh, aplica și uh, se vor regăsi și în activitățile legate de punerea în aplicare a noilor programe de relansare economice. Domnul uh, Ruso Pietro este întrerupt. Pentru simplificare, în cele din urmă, bineînțeles, birocrația este o problemă. E, de fapt, dintotdeauna o problemă. Simplificarea este cel mai bun dintre obiectivele pe care le-am putea avea și care trebuie neapărat transpus în realitate. Deci, sunt de acord cu membrul Parlamentului, dar uh, procesul este în curs. Grazie, señor Russo. Mulțumesc, domnule Russo. Un minut și jumătate ca să încheiem. Say, um, a lot. I'm... De fapt, nu am multe de spus. Sunt recunoscătoare pentru acest raport special, um, recunoscătoare pentru remarcele din partea auditorului și din partea uh, Comisiei uh, Europene. Uh, colegul spunea că și are dreptate simplificarea mm, este o, poate fi obținută prin armonizare, prin standardizare, uh, tipul de calculare a costurilor este absolut uh, esențial uh, și într sunt într tot de acord cu domnul auditor. Uh, procesul de simplificare este în curs și va trebui să-l urmărim cu atenție. Dar în săptămânile următoare vom discuta despre noile structuri de finanțare și uh, cred că în contextul acestor discuții ar trebui să atragem atenția statelor membre asupra problemelor lor de administrative care le împiedică să absorbă fondurile europene. Mulțumesc! Tenemos los resultados del segundo turno de votación. La opinión de CON sobre el establecimiento de un mecanismo de recuperación y resiliencia ha sido aprobado por 22 votos. Avizul privind mecanismul de redresare a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 10 împotrivă, 2 abțineri. Va fi trimis uh, către uh, comisiile bugetare și ECON. Uh, veți primi rezultatul și pe e-mail. Dorește cineva să ia cuvântul la diverse? Nu? Atunci, ca să terminăm, vă aduc aminte data viitoarei uh, reuniuni, 18-19 octombrie și 10 noiembrie. Mulțumesc echipei tehnice, personalului, interpreților, pentru că, ca de obicei, ne acordă câteva minute în plus ca să putem să ne încheiem ședințele și mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil această ședință. Mulțumesc! Concluidă!